uh, ah, announcement. Yeah. yeah. No, Uh -huh. Yeah, and the adoption Yeah. Good afternoon, dear colleagues. We will start our meeting. Bună ziua, stimați colegi. Vom începe reuniunea de astăzi. Dacă nu are nimeni nicio modificare de propus la ordinea de zi, atunci ordinea de zi este adoptată. Second point on the agenda, CS... Al doilea punct pe ordinea de zi, anunțurile din partea președintei. 2.1. Anunțurile președinte privind uh, recomandările coordonatorilor de pe 11 aprilie. Coordonatorii comisiei noastre au hotărât uh, să-și prezinte poziția în forma unui raport către EMPL cu privire la strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități. Acest raport va fi alocat grupului PPE. De asemenea, avem raportul cu privire la cetățenia europeană 2017 alocat grupului GUE. O întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la căsătoriile între minori și îl avem ca invitat pe ministrul german al afacerilor familiei pentru următoarea reuniune a comisiei noastre. La reuniunea de pe 25 aprilie, coordonatorii FAM au hotărât să aloce poziția în forma unor amendamente cu privire la combaterea inegalităților ca un punct de plecare pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere grupului PPE. Misiunea de la Maroco, Maroc va avea loc între 18 și 20 septembrie 2017. Doamna grup va fi șeful acestei misiuni. reprezentanți de la consiliile locale și regionale ale statelor Uniunii Europene vor fi prezenți la această reuniune. 2.2. S-a hotărât uh, dezbaterea, organizarea unei dezbateri care va avea loc uh, pe 29 mai la reuniunea Comisiei DEVE. Coordonatorii DEVE au hotărât să invite reprezentanți de la FAM și de la alte două comisii la această dezbatere. Toți colegii invitați vor primi un e-mail cu detaliile de participare. Cam atât legat de anunțurile din partea președinției. Acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, votarea electronică. Stimați colegi, sunteți gata pentru vot? Aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră? Mhm. Our first vote. Primul vot uh,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 Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc. Următorul punct 4. Uh, draft report the need for Proiectul de raport, necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei, uh, Raportor, doamna Constance Le Grip. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Votăm amendamentul 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Deschid votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 174, prima parte pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic, deschid votul. O 174, partea a doua. Am închis votul. Ah, just a moment, yeah? Mai așteptăm puțin. Nu va funcționat cartela de vot? Nu, nu a funcționat. Cum ați votat? Uh, pentru sau împotrivă? Care este poziția dumneavoastră? Suntem la egalitate. Este împotrivă.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 Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Deschid votul. 240. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 143 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Deschid votul. Votul este închis. E respins. Amendamentul 145. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Deschid votul. 145. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 148. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Deschid votul. Am închis votul. E respins. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul e deschis. 147, am deschis votul, am închis votul. E respins. Employment 33 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Îmi pare rău. Deschid votul. Votul este închis. Se respinge. Employment 34 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Să verificăm totuși. 34. Employment. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Cu un vot. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru. Să verificăm 150. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 169 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 176 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 178 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 179 pentru. 179 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat, dar haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vă rog să verificați. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 234. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul este schis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Doriți să verificăm compromisul 13? Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 219 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 220 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. M plus 17 pentru, La pagina 18, Emple 17 pentru. Cine este pentru Emple 17 împotrivă? Abțineri. Trebuie să verificăm. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. Empl 28 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Emplu 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emplu, <clears throat> citația 1. Citația 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Votul este închis, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Referirea ample 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Referirea amplă 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 4 împre, împotrivă, abțineri se respinge. Ci, uh, referirea 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 10. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă. In, favor. Compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, pardon, amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul. La amendamentul 16. Am închis votul. La 16 nu am deschis votul din nou, spune președinta. Deci la 16 am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample M. Vot pe părți trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pentru, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică, am deschis votul la 20. Am deschis votul, l-am închis. Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 36. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm electronic. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Empl D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Empl B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22. Verificare electronică. La Empl B. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. La un vot diferență. nu e ușor. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge într-adevăr. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, 25 ă, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 62 și 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 67. Nu. A, verificăm la 65? Bine, am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendament 67. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 66. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample G, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, verificare la 27, bine. Deci la 27 am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la compromisul 29. Am deschis votul. Am închis votul. și se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 86 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 86. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Amendament 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. La 87. Pen am deschis votul, l-am închis. Se adoptă. Amendamentul 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 96 pentru, împotrivă, abțineri, Verificare la 96. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 103 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică, am deschis votul la 103, am închis votul, se respinge. Trecem la votul final pentru rezoluție așa cum a fost ea modificată. Am deschis votul. L-am închis. Și se adoptă. Vă mulțumesc. Am terminat cu voturile. N-a fost chiar așa ușor am un, vreau să am un aviz de vot minoritar aici. Thank you. Ok. Now we will have time for the key messages, yeah? For key messages give some minutes uh -huh. to... Uh-huh. Uh, let's yes, uh, yeah, yeah. Mm -hmm. Aber ich sag mal, fast alles

Okay. Dear colleagues, we can, uh, we continue our meeting. Dragi colegi, haideți să ne continuăm ședința cu punctul 5. 10 mesaje cheie adresate Comisiei Europene. Dragi membri ai comisiei noastre, veți găsi um, proiectul de document cu 10 mesaje de cheie din partea grupurilor politice. Avem trei mari priorități. Strategia în privința egalității de gen, um, lupta împotriva violențelor de gen și uh, echilibrul găsit între viața privată și viața de familie. Există și alte mesaje cheie, cum ar fi prezența femeilor în consiliile de administra- administrație, Uh, tratament egal în domeniul ocupării, uh, decalajul de pensii dintre bărbați și femei mm, și așa mai departe. La următoarea întrunire din 11 mai a comisiei noastre vreau să votăm aceste mesaje cheie. N-aveți nicio observație? E o propunere din partea grupurilor politice. Ei bine, deci vom vota uh, săptămâna viitoare pe marginea acestor zece mesaje cheie. Așteptăm acum să ni se alăture comisara Iurova, care vine de la orele 16, deci mai avem ceva timp la dispoziție, dar vă rog neapărat să vă întoarceți aici la orele 4 fix.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

Dear colleagues, we will continue. Dragi colegi, ne vom continua reuniunea cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume vizita doamnei Vera Jourova, comisar pentru justiție, consumator și egalitate de gen. Stimată doamnă comisar, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă primim întotdeauna cu brațele deschise cu atât mai mult cu cât nu am avut posibilitatea de a ne mai întâlni în Comisia FEM de mult prea multă vreme. Dialogul structurat este pentru noi deosebit de însemnat. Deci, încă o dată, vă mulțumim pentru prezență. Vă dau cuvântul, doamnă comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi doamne, dragi domni. Îmi face o mare onoare și plăcere de a mă afla în rândul dumneavoastră astăzi și vă spun acest lucru cu toată sinceritatea. E o ocazie foarte bună pentru mine nu doar de a-mi uh, îndeplini uh, sarcina de prezență publică până la urmă și de a vă informa despre ceea ce facem noi, dar chiar mai mult de atât este o foarte bună ocazie de a, fi, uh, de a primi o inspirație, pentru că mult prea adesea ne regăsim într-un fel de bulă, drept pentru care încerc uh, întotdeauna să dau curs invitațiilor de a mă întâlni cu dumneavoastră și apoi de a introduce ideile dumneavoastră în agenda în privința egalității de gen. E o ocazie prielnică discuția noastră de astăzi, cu atât mai mult cu cât nu de mult timp în urmă a fost prezentat pachetul în privința echilibrării dintre viața profesională și cea de familie. Deci sunt multe de discutat. Voi avea o prezentare scurtă, sper eu, și apoi uh, sper o dezbatere cât mai lungă și rodnică. Avem date proaspete în ceea ce privește raportul uh, privind egalitatea de gen publicat în luna martie, cifrele sunt următoarele. Femeile rămân uh, subreprezentate pe piața muncii. Reprezintă jumătate din populația Uniunii, însă doar 65% dintre acestea sunt uh, pe piața muncii față de 75% din rândul bărbaților. Adesea femeile își întrerup cariera pentru a se ocupa de copii sau de rudele în vârstă. Acesta este un factor al și apoi sunt mult mai multe, mult, mai mult expuse fenomenului sărăciei. Ori acest lucru ne costă 2,8% din PIB pe an vreau să fiu bine înțeleasă, reprezentanța scăzută a femeilor pe piața muncii costă Uniunea Europeană 2,8% din PIB-ul său anual. Și cred că e vorba de 370 de miliarde de euro anual. Nici mie nu-mi venea să cred cât de mare este această cifră. M-am consultat cu autorii acestui um, raport de la Euroforum care mi-au confirmat și explicat metodologia folosită și, din păcate, mi-au confirmat această cifră, cifră pe care am verificat-o și uh, trebuie să spun că este o estimare foarte conservatoare, să spun așa. E vorba despre trebuie să vorbim în același timp și despre inegalități și despre inechitate, cât și despre factorii economici și eșecul pieței europene, precum și pierderile pe care le registrează această piață din cauza prezenței scăzute a femeilor. Când vorbim despre chestiunile legate de sărăcie și reprezentarea scăzută a femeilor pe piața muncii, trebuie să luăm uh, foarte serios în calcul faptul că acum femeile reprezintă 60% din uh, absolvenții de facultate. Talentele acestor femei ar trebui mult mai, bune, mult mai bine puse în slujba societății în același timp. Din ce în ce mai mulți stați doresc să se implice mai mult în viața de familie uh, cei din familia millennials se gândesc foarte bine la egalitatea de gen atunci când își aleg angajatorul. Un alt fenomen la nivelul Uniunii este că societatea se confruntă cu o îmbătrânire demografică și din ce în ce mai multe familii trebuie să se ocupe de rudele în vârstă. Și, în fine, revoluția digitală face ca uh, aranjamentele de muncă flexibile să devină din ce în ce mai prezente. Iată care sunt factorii pe care i-am luat în seamă atunci când am pregătit noi pachetul de măsuri legislative și non-legislative, care vizează îmbunătățirea condițiilor pentru o mai bună, un mai bun echilibru între viața profesională și cea privată. Ne-am dat seama că trebuie să ajungem la un echilibru și la un mai bun acces și o mai bună calitate a serviciilor de îngrijire, precum și uh, Uh, înlăturarea obstacolelor uh, în fața integrării pieței muncii. Așadar, prezentăm niște politici moderne pentru sprijinirea echilibrului dintre viața privată și cea de familie, care conține măsuri atât legislative cât și nelegislative. Deci, nu venim doar cu acte legislative, venim cu un pachet de măsuri coerent, un pachet de politici coerente. Propunerea modernizează cadrul uh, juridic uh, care vizează um, lacunele precum ar fi lipsa uh, de flexibilitate, de compensații și netransferabilitatea. Se apără drepturile existente, se îmbunătățesc acestea și apar și noi drepturi atât pentru femei cât și pentru bărbați. Abordarea ia în calcul libertatea tuturor și uh, încurajează căutarea de uh, norme și standarde superioare. Deci e vorba aici despre niște cerințe minime. În ceea ce privește parentalitatea, uh, am uh, crescut uh, vârsta până la care părinții mai pot, vârsta copilului până la care părinții își pot lua concediu de maternitate sau paternitate de la 8 la 12 ani. Compensațiile de asemenea pentru concediul parental uh, se ridică la nivelul concediului de boală. Deci netransferabilitate, perioadă de patru luni pentru cel de-al doilea părinte de concediu parental și compensarea la valoarea concediului de boală pentru ambii părinți. Directiva aduce noi drepturi la concediu de paternitate. Propunem dreptul la 10 zile de concediu pentru tată propunem și uh, cinci zile de concediu de an pentru îngrijire, pentru a le permite atât femeilor cât și bărbaților să-și adapteze programul de lucru și uh, sporim posibilitatea acestora de a face apel la flexibilitatea muncii Propunem de asemenea și un set de noi uh, măsuri non-legislative. Înainte însă de a le aborda, permiteți-mi să mai intru puțin în amănunte pe partea legislativă. Vă aduceți aminte, cred eu, de momentul în care am anunțat retragerea directivei privind concediul de maternitate din cauza faptului că la nivelul Consiliului se blocaseră discuțiile și din cauza faptului că marea majoritate a statelor membre dispuneau deja în sistemele naționale de aceste măsuri pe care, care figurau în directiva privind concediul de maternitate. La vremea respectivă promisesem să vin cu un nou act legislativ sau chiar mai multe care să acopere nu doar uh, perioada de imediat de după naștere, ci o perioadă mai îndelungată și o perioadă în care să fie implicat și cel de-al doilea părinte, deci tatăl, și care să acopere o durată mai mare. și de asemenea să le abordăm uh, și pe acele persoane care se ocupă de rudele mai vârstnice, de cele mai multe ori de părinți. Uh, aceste lucruri trebuie citite în paralel cu măsurile non-legislative din pachet. În privința acestor acțiuni este vorba despre finanțare, monitorizare, în cadrul semestrului european, îmbunătățirea strângerii de date la nivel european, împărtășirea de bune practici și continuarea oferirii de linii de orientare către statele membre. Acest pachet, mai ales în ceea ce privește partea non-legislativă, este un exercițiu de uh, simplificare și cooperare vicepreședinții Timmermans, Dombrovskis, Corina Crețu, de asemenea, uh, stăpâna fondurilor europene, Pierre Moscovici, toți aceștia și-au adus contribuția la recomandările de a schimba uh, sistemele de impozitare din statele membre, astfel încât acestea să fie mai prielnice familiilor. Să vă dau câteva exemple. Vizăm consolidarea aplicării protecției uh, uh, pentru femeile însărcinate. Facem mai multe, încurajăm mai multe campanii de sensibilizare. Ideea este de a uh, încuraja să se folosească FC pentru Uh, finanțarea infrastructurilor de îngrijire a copilului și de îngrijiri pe termen lung. În ceea ce privește o mai bună în ceea ce privește protejarea femeilor de uh, concediere atunci când rămân însărcinate, uh, există deja ca atare în legislație, dar am aflat, pe de altă parte, că această legislație nu este efectiv pusă în practică și tocmai de aceea am propus uh, o serie de măsuri uh, care să implice implicarea inspecțiilor muncii și a organismelor care se ocupă de egalitate de gen în statele membre, uh, cele care se ocupă de supravegherea pieței, și toate aceste organisme să fie încurajate pentru a um, preveni aceste concedieri. Am vorbit despre Fondul European pentru Investiții Strategice, dar nu este singurul fond disponibil. Mai sunt și fondurile tradiționale, să spun așa, care pot fi folosite pentru a ajunge la niște servicii mai ușor accesibile părinților, fie că e vorba despre creșe și grădinițe, fie că e vorba despre azile de bătrâni. Tot felul de structuri care să îi ajute pe oameni să combine deci viața privată cu îngrijirile pe care trebuie să le ofere membrilor familiei. În ceea ce privește investițiile, aici vorbim despre o mare noutate. Serviciile sociale au uh, fost înțelese întotdeauna în Europa drept investiții publice. Ei bine, noi vrem să deschidem um, posibilitatea ca proiecte de parteneriat public-privat să poată lua naștere în acest domeniu. Vorbim despre antreprenoriat social din partea unor organizații specializate, din partea unor ONG-uri pentru că și aceste organisme pot fi foarte bine implicate în crearea unor servicii mai bune de îngrijire și unor servicii mai bune în general la dispoziția familiilor. Acest pachet era așteptat cu mare nerăbdare, știu acest lucru, și nu doar de Parlamentul European, ci de mulți dintre actorii implicați. Așadar, aștept cu mare nerăbdare dezbaterile de astăzi. Cu siguranță sunteți uh, sursa unor idei și comentarii foarte inspirate care sunt binevenite. În decursul proces, legislativ a pornit, însă măsurile non-legislative sunt încă oarecum în lucru, oricum marja de manevră este mare pentru punerea în aplicare a acestora. Deci ideile dumneavoastră sunt foarte binevenite. Unul dintre obiectivele acestui pachet vizează uh, diferențele de salarizare între bărbați și femei și riscul excluderii femeilor. Pe baza evaluărilor în privința punerii în aplicare a recomandărilor de consolidare a egalității de salarizare între bărbați și femei, vom hotărâ și ce măsuri suplimentare se impun în acest domeniu. Vă pot deja spune cam cum vedem noi această chestiune și cum vrem să ne ocupăm de această diferență de salarizare, un domeniu atât de complex. Diferențele de salarizare au, au izvoare foarte diverse și deci și pot fi contracarate în fel și fel de modalități diferite. Words about how uh, we proceed in uh, combating violence. Haideți să vă spun câte ceva despre maniera în care încercăm noi să combatem violența împotriva femeilor. Printr-o independență economică, pe care încercăm să o garantăm în cazul femeilor. Încercăm de asemenea să combatem violen- violența împotriva femeilor. Știți prea bine, statisticile sunt înfiorătoare. Spre exemplu, în ultimul uh, sondaj se dovedește că 22% dintre respondenți consideră că femeile exagerează sau inventează acuzele legate de violență sau uh, viol. 75% dintre respondenți, de asemenea, consideră că adeseori violențele împotriva femeilor sunt declanșate de către femei. Iată cât de frecvent este acest fenomen, iată câte victime al violenței domestice există în Europa. Violența împotriva femeilor este, iată, în continuare uh, considerată a fi un uh, comportament normal sau uh, inevitabil. Trebuie să ținem cont de conștientizarea acestui fapt în toate acțiunile noastre. Pe lângă sondaje, Anul 2017 uh, este anul acțiunilor uh, care țintesc violența împotriva femeilor. Până în momentul de față am încercat să adunăm la aceeași masă a negocierilor toți actorii importanți în domeniu și am încercat să demarăm companii, campanii de co- conștientizare. 19 burse au fost alocate statelor membre pentru educație țintită, pentru măsuri de prevenire și combaterea violenței împotriva femeilor și pentru uh, campanii de conștientizare. În plus, în momentul de față, finalizăm uh, procesul de selectare a organizațiilor societății civile care vor beneficia de finanțare europeană la conferința malteză privind violența împotriva femeilor, care de altfel a fost coorganizată de către uh, Comisia Europeană. Am discutat mult despre subiectul acesta. Încercăm să includem uh, aceste informații într-o serie de acte legislative care vizează diferite sectoare și, de asemenea, încercăm să implicăm în discuțiile noastre uh, cât mai multe organizații, de oricare fel ar fi ele. Considerăm că diseminarea informației uh, în toate sector, sectoarele este absolut esențială. Mergem uh, chiar dincolo de granițele Uniunii Europene. Spre exemplu, am uh, finanțat un program de genul acesta în Georgia. De asemenea, vom finanța spre, și vom organiza spre finele anului uh, o serie de seminarii legate de problema aceasta, flagelul acesta cu care ne confruntăm. Chiar la Parlamentul European va uh, fi organizat un astfel de seminar în luna noiembrie. Și în acest uh, context, bineînțeles, uh, luptăm pentru promulgarea cât mai curând cu putință a regulamentului privind drepturile victimelor. Eurostat, de asemenea, a cerut institutelor naționale de statistică să demareze o serie de studii pe tema violenței împotriva femeilor. De asemenea, Comisia Europeană se pregătește pentru aderarea la Convenția de la Istanbul. De la începerea mandatului nostru, alături de Consiliu, Comisia Europeană a depus toate eforturile necesare pentru a ajunge la un consens politic pe marginea acestei propuneri. Iar dumneavoastră ne-ați fost întotdeauna un aliat important. Mulțumită asistenței dumneavoastră, iată acum ne aflăm în faza finală compromisul uh, sau uh, proiectul final de concluzie ale Consiliului pe tema semnării Convenției de la Istanbul au fost uh, promulgate de către Coreper săptămâna trecut și în uh, următoarele săptămâni procedura se va accelera. Vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră în sensul combaterii uh, violenței domestice, în special doamnei Bonifei și doamnei Corața Bild, cele două raportoare, vreau să le mulțumesc. Domniile sale au uh, creat raportul privind Convenția de la Istanbul și de asemenea a organizat o serie de audieri. Acum mă voi uh, întoarce la veșnica noastră temă de discuție și anume femeile în consiliile de administrație și nu prea știu cum să formulez cele pe care am, le-am de spus. Iată, uh, în continuare, propunerea este blocată la Consiliu. Vedem că lucrurile încep totuși să avanseze. Există mai multe femei în consiliile de administrație, asta de vreo 5 ani în, încoace, dar știm că un act legislativ pe tema aceasta ne-ar uh, permite să avansăm mult mai rapid dar din păcate în continuare există o minoritate care blochează decizia la nivelul uh, Consiliului. Sperăm că situația se va remedia după alegerile din Germania și, bineînțeles, noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a atrage alături de noi uh, noul guvern german și, de asemenea, vom uh, pleda și pe lângă celelalte state membre care în continuare nu își doresc acest act legislativ. V-aș putea spune multe despre discuțiile pe care le-am avut cu colegii din uh, Germania. Dați-mi voie să vă spun că ei au luptat mult pentru promulgarea legislației lor la nivel național. După aceea a venit propunerea noastră, propunere la care colegii din Germania au uh, uh, reacționat într-o manieră reticentă, nu își doreau neapărat să redeschidă discuțiile pe marginea legislației lor naționale. Am încercat să le promitem că nu o să se schimbe nimic, o să-i lăsăm să-și aplice în continuare legea, dar n-au fost de acord sau n-au acceptat neapărat promisiunile noastre. Acum noi, uh, iată, încercăm să ne descurcăm în situația aceasta de blocaj, discutăm cu o serie de organizații, uh, cu o serie de actori, uh, încercăm să exercităm cât mai multă presiune asupra companiilor, să le convingem în felul acesta să angajeze mai multe femei în consiliile lor de administrație. Uh, ne dorim ca uh, din ce în ce mai multe femei să fie într-adevăr reprezentate în diferitele foruri, forumuri decizionale la nivelul companiilor. Vă mulțumesc pentru asistența dumneavoastră. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră în continuare, în următoarele luni și trebuie să facem în așa fel încât uh, să ajungem la un rezultat, măcar să exercităm această presiune asupra companiilor. Cam atât din punctul meu de vedere, sau din partea mea în momentul de față, dar aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Mulțumim, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Deschidem acum dezbaterea. Începem cu o primă rundă de întrebări și comentarii. Începem cu coordonatorii și după aceea trecem la ceilalți vorbitori. Începe doamna Le Grip. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Vreau mai întâi de toate să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la ședința noastră de astăzi. Vreau de asemenea să vă mulțumesc uh, pentru prezentarea complexă pe care ați, uh, ne-ați făcut-o astăzi. Este vorba despre informații pe care le-ați reactualizat în mintea noastră și care ne vor ajuta să ne organizăm activitățile viitoare. o întrebare, sau aveam o întrebare legată de directiva privind femeile, reprezentarea femeilor în consiliile de administrație, dar în prezentarea dumneavoastră ați răspuns deja la întrebarea mea. Sunt și eu, la rândul meu, dezamăgită și, de asemenea, preocupată. Îmi dau seama că uh, preocupările noastre sunt cam asemănătoare. Sper din tot sufletul să facem pași înainte. În orice caz, vă puteți baza pe noi, vă vom asista, vă vom ajuta în uh, eforturile depuse pe marginea acestui dosar, dar și pe marginea celorlalte dosare. Vroiam de asemenea să vă adresez câteva întrebări legate de Convenția de la Istanbul, dar iată că deja mi-ați spus sau ne-ați spus că în următoarele săptămâni procedurile se vor încheia. Vom putea ajunge curând la o ratificare a Convenției de către Uniunea Europeană. Uh, Aș vrea să răspund și la această întrebare. Prin urmare, nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră, eforturile depuse, pentru angajamentul personal de care ați dat dovadă și care, iată, s-a dovedit a fi decisiv. Grupul pe care îl reprezint, grupul PPE, a admirat întotdeauna angajamentul uh, dumneavoastră. Dar totuși îmi rămân uh, două subiecte de abordat. Tocmai ce am uh, adoptat uh, în comisia noastră raportul privind strategia europeană referitoare la uh, reducerea discrepanțelor la nivelul pensiilor. În iunie vom vota acest raport în plenară. Vom vedea ce se va întâmpla. Bineînțeles, până atunci vom mai dezbate subiectul acesta și nu în ultimul rând îl vom uh, dezbate și în uh, plen. Și dezbaterea respectivă va fi una cu siguranță foarte interesantă. Dar am un uh, punct precis aici. Noi ne dorim ca împreună cu statele membre, Comisia Europeană să lucreze în direcția creierii unor indicatori fiabili, eficienți și eficace, care să ne permită să completăm și să precizăm până la urmă diagnosticul pe care îl dăm acestei discrepanțe, în cazul acestei discrepanțe. Uh, Conform statisticilor, discrepanța aceasta s-ar ridica la vreo 38%, e deja un procent uh, deosebit de, uh, sau foarte semnificativ, dar ne dăm seama că avem nevoie de o nouă metodologie, noi indicatori care să ne permită să lucrăm într-o manieră mai eficientă. Asta pentru că ne dorim ca nivelul european să le permită statelor membre, prin stabilirea unui diagnostic corect, să ia măsurile necesare și eficiente. În al doilea rând, dumneavoastră vorbeați despre pachetul privind echilibrul între viața profesională și cea privată. Din nou vrem să vă mulțumim pentru uh, angajamentul de care ați dat dovadă, de efortul pe care l-ați uh, depus pentru adoptarea acestui uh, pachet. Noi deocamdată n-am început să analizăm în detaliu toate propunerile Comisiei Europene, n-am uh, început să lucrăm la cristalizarea unei poziții, dar vreau să vă spun în numele grupului uh, PPE că vom fi foarte proactivi, vom fi foarte constructivi, vom încerca, vom încerca într-o manieră constructivă și pozitivă să lucrăm cu dumneavoastră pentru a completa eventual acest uh, pachet. În orice caz, ne vom concentra pe respectarea principiilor europene și valorilor europene, ținând cont, bineînțeles, de responsabilitățile statelor membre. De fapt, asta așteaptă cetățenii europeni de la noi. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Garcia Perez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc comisarei Jourova. Vreau să-i mulțumesc pentru prezență la ședința noastră și pentru uh, disponibilitatea de care dă dovadă. Uh, a durat ceva până să ne întâlnim, dar iată că Astăzi avem ocazia de a vă asculta, de a vedea ce anume doriți să se întreprindă în diferitele sectoare. V-ați referit la, la domeniul pentru care suntem și noi responsabili și vreau să vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. V-ați referit, la, de fapt, la lucrurile pe care ne concentrăm noi în momentul de față. Pe scurt, noi uh, salutăm uh, pro- propunerea de pachet privind echilibru între viața profesională și cea privată. Așteptăm de ceva vreme acest pachet. De fapt, uh, comisia noastră a spus întotdeauna că e nevoie de acte legislative pe tema aceasta. Asta pentru că devine clar că doar prin actele legislative putem să venim cu reguli obligatorii. Putem să impunem regulile obligatorii. Uh, Așteptăm cu nerăbdare discuțiile pe tema aceasta. Sperăm că vom putea îmbunătăți uh, propunerea Comisiei pentru a garanta un echilibru perfect între viața profesională și cea privată. În orice caz vreau să vă mulțumesc pentru această propunere. Ne bucură tare existența sa și în, ceea ce, în, ce, în perioada care urmează vom încerca să rafinăm, dacă se poate, acest uh, pachet. Am văzut ce s-a întâmplat cu directiva privind uh, uh, concediul de maternitate. A existat un blocaj la nivelul uh, Consiliului. Din păcate, acest blocaj există în continuare. Sperăm tare mult că genul acesta de blocaj nu va apărea la nivelul Consiliului și în cazul pachetului acestuia privind echilibru între viața profesională și cea privată. După aceea, propunerile legate de femeile însărcinate. Dumneavoastră spuneți că există deja acte legislative la nivel uh, național și european pe tema aceasta. Nu vreți să veniți cu o nouă propunere legislativă. Mie mi-ar plăcea să îmi spuneți care sunt actele, legislative europene în care se vorbește despre femeile uh, însărcinate și protecția de care au au aceste femei nevoie. După ce ne veți da aceste informații, vom vedea în ce măsură, vom analiza noi în ce măsură aceste acte legislative sau aceste prevederi sunt transpuse în legislația și aplicate la, uh, la nivel național. Pentru că, din păcate, în Europa există în continuare femei care sunt concediate din pricina faptului că sunt uh, însărcinate. Deci, uh, dacă ne-ați da niște informații clare cu privire la aceste acte legislative în care tema este abordată deja, v-aș fi foarte recunoscătoare. După aceea, ați vorbit despre Convenția de la, Istanbul, uh, de la Istanbul. Ați luptat mult pentru ratificarea acestei convenții și comisia noastră a luptat la fel de mult. Am organizat de mai multe ori dezbateri privind violența împotriva femeilor. Din păcate, este un flagel cu care Uniunea Europeană și nu doar ea, ci lumea pe ansamblu se confruntă în continuare și în acest context ratificarea convenției este absolut esențială. Noastră ați vorbit despre un text de compromis la care s-a ajuns între timp. Poate ne-ați putea date, da niște date mai concrete pe tema aceasta, poate ne-ați putea furniza informațiile esențiale. E vorba aici despre o ratificare în adevăratul sens al cuvântului uh, a Convenției de la Istanbul sau uh, Comisia Europeană a ales doar câteva aspecte din această convenție cu care este de acord. Deci ratificare în adevăratul sens sau ratificare așa pe bucăți. la această întrebare tare mi-ar plăcea să primesc un răspuns și de asemenea informațiile despre care vorbeam tare mi-ar plăcea să ne parvină. Vă mulțumesc și urmează doamna Reda. Mulțumesc, doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră la ședința noastră, pentru... Vă mulțumesc că v-ați făcut uh, timp să ne furnizați toate aceste informații detaliate. Vă mulțumesc și eu pentru asta, așa cum au făcut-o și vorbitorii mei. Vreau să vă spun că grupul ALDE salută propunerile dumneavoastră, le consideră moderne, adecvate și uh, perfecte pentru secolul 21. Considerăm că toate aceste instrumente vor duce la creșterea ratei de ocupare a femeilor și asta va, duce, va duce cu sine, după cum și dumneavoastră spuneați, uh, beneficii pentru întreaga economie. De asemenea, considerăm că genul acesta de acțiuni, de măsuri, vor permite creșterea salariilor pentru femei și, de asemenea, uh, vor permite utilizarea mai eficientă a capacităților și abilităților. Odată ce pachetul privind echilibrul între viața profesională și cea privată va fi promulgat, considerăm că atât uh, cetățenii respectiv angajații, cât și companiile uh, vor avea doar de câștigat. Susținem uh, măsurile legislative, dar le susținem și pe cele non-legislative. Iată, aș spune că pachetul acesta este unul de calitate și, după cum spuneați și dumneavoastră, nu vorbim aici doar despre legislație, ci vorbim despre o politică coerentă și asta e chiar mai inter- interesant din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește cele spuse de către dumneavoastră cu privire la Convenția de la Istanbul și antevorbitoarea mea s-a referit la acest subiect, eu m-aș, re, uh, m-aș uh, limita la independența economică a femeilor care ar putea fi o, un scut de protecție pentru femei în calea violenței uh, domestice. Dependența economică, știți prea bine, pune în pericol, uh, este dăunătoare pentru sănătate și uh, genul acesta de dependență trebuie să fie depășită. Și dumneavoastră, domn, doamnă comisar, ați spus că violența împotriva femeilor este în continuare general acceptată în societatea europeană și lucrurile acestea nu, așa ceva nu se poate uh, trebuie să dispară. Nu putem să permitem propagarea acestor idei pe viitor. După aceea avem uh, niște propuneri legate de sănătatea reproductivă. În textul nostru propunem includerea acestui uh, punct în viitoarea strategie privind sănătatea publică. Grupurile mai pot adăuga elemente pe tema aceasta și mesajele uh, esențiale vor fi uh, votate pe 11 mai la Comisia FEM. Și aș vrea să vă întreb dacă aveți comentarii pe tema aceasta sau dacă Uh, ne oferiți susținerea dumneavoastră. Vă mulțumim, doamna Bior. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și doamnei comisar pentru prezență. Vreau să spun și eu câteva cuvinte despre acest pachet foarte important privind echilibrul între viața personală și viața profesională. Cred că este foarte important uh, că avem în sfârșit un pachet care se concentrează pe participarea femeilor la piața muncii și ne bucurăm că acesta este din nou în discuție. Sunt elemente foarte importante în acest pachet, um, netransferabilitatea, de exemplu salariile, egalitatea, mai multe opțiuni atât pentru bărbați cât și pentru femei concediul pentru persoanele care au grijă de ceilalți membri ai familiei uh, ca o prevedere generală, s-ar putea să fie totuși o capcană pentru femeile care se găsesc în această situație, deci trebuie să-l mai analizăm. De asemenea, cred că Trebuie să însoțim uh, aceste măsuri legislative și de măsuri non-legislative și de investiții în ceea ce privește îngrijirea copiilor. Altfel, lucrurile nu vor funcționa. Dar cu siguranță că vom reveni asupra acestui pachet în cadrul comisiei noastre și vom încerca cu dumneavoastră să îl optimizăm cât mai mult posibil. Cred că dumneavoastră, în calitate de comisar uh, responsabil pentru egalitatea de mediu, are o responsabilitate foarte mare. Am uh, vorbit foarte mult despre amenințările la sănătatea reproducătoare a femeilor la nivel global. Și dumneavoastră, în calitate de comisar pentru egalitatea de gen, uh, va trebui să încurajați și pe colegii dumneavoastră. Știu că comisarul Mimita este foarte implicat în acest uh, subiect, dar vă rog să ne sprijiniți uh, când vine vorba de acțiunile privind um, promovarea drepturilor femeilor la nivel european și la nivel mondial. Am cerut uh, Parlamentului o nouă strategie împotriva traficului de ființe umane și în această um, comisie ne am convenit asupra faptului că cea mai răspândită formă de trafic este cea în vederea exploatării sexuale. Așa că trebuie să abordăm partea cererii în acest fenomen. Nici o strategie împotriva traficului nu va fi eficientă fără o perspectivă puternică a egalității de gen. Deja am pus această întrebare comisarului Avramopoulos și cred că are nevoie de expertiza dumneavoastră în ceea ce privește egalitatea de gen pentru a rezolva problema traficului de ființe umane. Și aș mai avea o mențiune de făcut. Știu că nu puteți să vă pronunțați dumneavoastră acum, dar CEJ a hotărât că un angajator are dreptul de a refuza un viitor angajat uh, dacă uh, aceasta poartă un văl. Cred că această hotărâre deschide calea către discriminare împotriva femeilor musulmane în Europa și ar trebui să fim foarte precauți când vine vorba de astfel de evoluții în Europa. Trebuie să avem grijă să nu lăsăm loc de discriminare. Avem nevoie de toate femeile pe piața muncii, nu numai de unele femei. Acum îmi cer scuze pentru că trebuie să mă prezint la altă comisie, însă colegii mei um, sunt încă prezenți aici și noi vom continua să vă stăm la dispoziție și să colaborăm cu dumneavoastră. Mulțumim! mulțumim. Mulțumim, dau acum cuvântul domnului Marceles. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Verzii vă urează și ei bun venit și salută acest pachet care aduce numeroase lucruri pozitive, de exemplu, cele patru luni de concediu parental transferabil este o îmbunătățire semnificativă. După cum bine știți, nici noi nu suntem uh, pe deplin mulțumiți. Ni se pare că acest pachet nu este suficient de ambițios, în special um, în raport cu directiva privind maternitatea, concediul de maternitate. Considerăm uh, că ar fi fost nevoie de un pachet mai complet, în ciuda opoziției din partea Consiliului European. Acest concediu de paternitate ar trebui să fie obligatoriu și plătit 100%. Eu sunt singurul uh, deputat uh, prezent, dar sunt foarte mulți tați care ar putea să contribuie și ei um, la viața familială să se implice mai mult și astfel să contribuie la sporirea drepturilor pentru femei. Aș vrea să mă concentrez acum pe măsurile fără caracter legislativ, pe un punct cheie care nu a fost menționat de antevorbitorii mei și anume monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor fără caracter legislativ. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre supravegherea punerii în aplicare a măsurilor non-legislative, în special fondurile europene destinate statelor membre pentru îmbunătățirea infrastructurilor de îngrijire a copiilor și um, creșe și grădinițe. Ce părere aveți dumneavoastră despre această monitorizare pentru a ne asigura că dialogul până la urmă se materializează? V-ați gândit uh, să introduceți aceste subiecte și în semestrul european? Până la urmă, cum se poate controla punerea în aplicare, astfel încât să ne asigurăm că măsurile non-legislative sunt um, implementate în mod eficient. Aș vrea de asemenea să mai menționez un subiect care mi se pare foarte important și pe care dumneavoastră nu l-ați menționat. Trăim într-o situație foarte dificilă acum uh, în Europa. Ne confruntăm cu schimbarea climatică. Comisia a anunțat câteva lucrări foarte importante în ceea ce privește justiția în materie de climă. Dumneavoastră sunteți responsabilă cu egalitatea de gen și justiție. Știți ceva despre aceste lucrări legate de justiția climatică? În direcția dumneavoastră generală vă ocupați de acest subiect. lucrați uh, împreună cu comisarul responsabil pentru acțiunea în materie de climă? Până la urmă ar trebui să existe o abordare transversală Cine se ocupă totuși uh, de acest subiect? Pentru că intră și sub incidența justiției și sub incidența climei. Avem și pachetul energie curată pentru toți cetățenii europeni. De aceea e nevoie de o abordare transversală, dar și concentrată pe egalitatea de gen, astfel încât uh, în tranziția energetică femeile să joace un rol central. Aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră. V-ați adresat domnului Juncker pentru ca competențele dumneavoastră să fie luate și ele în considerare în cadrul tranziției energetice? Mulțumim foarte mult. Acum voi da cuvântul domnului comisar pentru a răspunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările și observațiile dumneavoastră. Multe dintre intervenții au uh, fost și o sursă de inspirație. Să încerc să răspund pe scurt ca să mai uh, las loc la încă o rundă de întrebări. Bine, voi încerca să fiu uh, succintă. Doamna le gripă. Vă mulțumesc, de fapt mulțumesc uh, tuturor pentru angajamentul personal și pentru dedicarea de care ați dat dovadă. Pentru, vă mulțumesc pentru cuvintele de laudă cu privire la echilibrul uh, dintre viața mea personală și profesională, dar vreau să vă spun că nu e nimic de apreciat în cazul meu. Astăzi este cea de-a doua, este prima zi din cea de-a doua jumătate a mandatului nostru, așa că încă mai avem speranțe că într-o bună zi vom putea să combinăm mai bine da, îndatoririle pe care le avem la nivel profesional și personal. Dar nu vreau să mă plâng acum. Uh, Trebuie să avem grijă să asigurăm uh, acest echilibru, acest pachet, ca un uh, instrument pentru a rezolva problema discrepanțelor uh, în materie de salarii, care este strâns legată de discrepanța în materie de pensii, care ajunge la 38 sau chiar depășește 40% în anumite state membre. Este o situație alarmantă și observăm că principala sursă a acestui decalaj între pensii este faptul că femeile sunt cele care de cele mai multe ori au grijă de ceilalți membri ai familiei și acest decalaj uh, în pensii e practic răsplata între ghilimele pentru, famili- pentru femeile care se ocupă de ceilalți membri ai familiei și trebuie să punem punctul pe ei și să uh, identificăm clar acest, uh, această cauză, pentru că nu mai putem să acceptăm această situație. Sunt de acord, trebuie să venim cu analize și cu indicatori eficienți ca să măsurăm acest fenomen. Voi propune acest lucru miniștrilor în cadrul Consiliului EPSCO din iulie, cel mai probabil, sub președinția estonă. Deja am solicitat președinției să includă subiectul privind decalajul de pensii printre subiectele de pe ordinea de zi am cerut ca acesta să fie inclus pe ordinea de zi cât mai devreme în mandatul lor, astfel încât Comisia să poată veni în a doua jumătate a anului cu un plan de acțiune pentru rezolvarea decalajului de salarii și apoi să acoperim și decalajul de pensii. Așa că contribuția miniștrilor pentru muncă și afaceri sociale va fi foarte importantă pentru a acoperi și a rezolva și decalajul în materie de salarii, dar și decalajul de pensii. Legat de acest plan de acțiune, trebuie să avem în vedere toate cauzele și sursele acestui decalaj de salarii. Îndatoririle familiale reprezintă o sursă foarte importantă. Cea de-a doua sursă este discriminarea directă, adică pur și simplu femeile sunt plătite altfel pentru aceeași muncă. Și acest lucru este de competența organismelor de supraveghere a pieței muncii, care trebuie să apese mai bine pedala când vine vorba de punerea în aplicare astfel încât să asigure ajutorul um, victimelor discriminării în găsirea unor căi de atac. Observăm că victimele acestui tip de tratament la locul de muncă de obicei um, nu dispun de suficiente posibilități uh, pentru um, a găsi o cale de remediere, nici în societate, nici în instituții. Din nou, un aspect pe care trebuie să-l abordăm și trebuie să cooperăm mai strâns cu organismele de supraveghere a pieței muncii. Este un aspect pe care deja îl acoperim uh, în acest pachet. O altă sursă a decalajului în salarii care duce mai apoi la un decalaj de pensii este existența acestei segregări la nivelul locurilor de muncă. Și trebuie să recunosc că această cauză este cea mai dificil de rezolvat. Problema este că, de multe ori, anumite locuri de muncă sunt considerate ca destinate exclusiv femeilor și astfel plătite mai prost iar acest lucru e surprinzător cu atât mai mult cu cât se întâmplă în special în sectorul public în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea încercăm să rezolvăm această problemă în recomandările specifice de țară. Vrem să facem acest lucru într-un mod foarte țintit, dar vrem să venim și cu soluții mai bune în acest plan de acțiune pentru combaterea decalajului de salarii. Dacă aveți sugestii pentru combaterea acestor uh, locuri de muncă segregate, în afară de introducerea unei cote pentru bărbați, desigur, ce spun eu acum e pe jumătate glumă. Dar, uh, oricum, avem nevoie de o analiză aprofundată a modului în care putem combate acest fenomen. Segregarea la, locul, uh, la locurile, în ceea ce privește locurile de muncă, este datorată faptului că femeile pur și simplu nu au specializările potrivite. Sectorul IT, de exemplu, este disperat, strică disperat după talente, are nevoie disperată de femeie care să lucreze în acest domeniu, să vină cu uh, Uh, inovații, cu noi soluții și spun pur și simplu nu avem um, la dispoziție um, mâna de lucru feminină pentru că pur și simplu femeile nu au specializarea necesară, nu au mers la școala potrivită. De aceea am introdus aceste um, aspecte și în agenda privind competențele, unde se subliniază nevoia unei mai bune alegeri când vine vorba de universități, de școlile la care vor să meargă uh, tinerele și femeile. Cea de-a patra sursă a decalajului de salarii este pur și simplu slaba încredere în sine a femeilor. Pur și simplu acestea nu cer suficienți bani. Peste tot unde mă duc, unde mă întâlnesc cu tinere, cu femei tinere, le tot spun că trebuie să ceară un salariu pe măsură. Nu e cazul să se subestimeze. Vom încerca, deci, să venim uh, cu un document cuprinzător în care să acoperim toate aceste aspecte, care să se ocupe de cauzele decalajului de salarii, punerea în aplicare, mai multă transparență, recomandări specifice de țară mult mai bine țintite, punerea în aplicare a agendei privind competențele, punerea în aplicare a măsurilor de echilibrare a vieții personale cu viața profesională și directiva 50-54 de pe din 2006 S-ar putea să existe totuși niște lacune legislative care ar putea fi rezolvate prin adoptarea modificărilor la această directivă. Nu promit uh, că lucrurile se vor rezolva, dar vă pot promite că în acest plan de acțiune vom avea în vedere posibilități de a crește transparența printr-o legislație actualizată și prin sancțiuni mai severe pentru discriminarea la locul de muncă. Acestea sunt uh, ideile care se vor regăsi în planul nostru de acțiune și abia aștept uh, și contribuția dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți contact permanent uh, cu cetățenii de acasă și puteți să ne sugerați și uh, nouă foarte multe soluții practice. În ceea ce privește echilibrul uh, dintre viața profesională și personală, cred că atât am avut de spus. Să sperăm că și Consiliul va fi de acord. Va fi, așa cum a spus și doamna Garcia Perez. Noi uh, avem o experiență negativă cu directiva privind concediul de maternitate, care a fost uh, blocată uh, și ni s-a spus, haideți să o luăm de la capăt și să facem lucrurile mai bine. Și să sperăm că nu ne vom confrunta cu o poziție negativă foarte clară. Am discutat acest lucru din mai multe rânduri cu miniștrii. Pe 1 iunie vom avea o dezbatere pe această propunere concretă și Ceea ce observăm că reprezintă o problemă în acest pachet și în actul legislativ este aspectul legat de bani. Faptul că se propune plătirea concediului paternal precum concediul de boală. Și mi se uh, adresează următoarea întrebare. Cine va plăti pentru acest concediu? Statele membre trebuie să hotărească dacă se va plăti din sistemul de securitate socială, dacă vor plăti angajatorii și așa mai departe. Până la urmă statele membre vor hotărâ, dar e clar că cineva va trebui să acopere aceste costuri. Macroeconomic analysis oricum, avem analize macroeconomice și cifre foarte convingătoare care arată că pe termen scurt costurile vor fi mai mari, însă pe termen lung acestea uh, vor scădea în uh, pofida beneficiilor și avantajelor care vor crește foarte mult. Sper așadar uh, ca primirea să fie una pozitivă la Consiliu. În ceea ce privește protecția mamelor și a părinților, uh, avem deja această dispoziție în uh, directiva uh, interzicerea concedierilor pe motiv de sarcină oricum, legislația există, însă, așa cum spuneam și mai devreme, aceasta trebuie să fie pusă în aplicare și asta contează și la punerea în aplicare a pachetului privind uh, echilibrul dintre viața uh, profesională și cea familială. Trebuie ca uh, femeile și îngrijitorii în general să învețe că pot cere ajutor de la autorități. Deci toate aceste dispoziții există deja în legislație, dar și în directiva privind echilibrul dintre viața privată și cea profesională, la articolul 12, unde este vorba nu doar despre mame, ci și despre beneficiarii concediului de paternitate și uh, a celor care se ocupă de îngrijirea rudelor sau persoanelor apropiate. Încă o dată este vorba despre articolul 12, litera C. Apoi hotărârea, decizia Curții de Justiție, ă, cauza Decker, unde reiese foarte clar nevoia de a respecta și pune în, aplica de, în aplicare, de fapt, protecția pentru persoanele care se ocupă de îngrijire. În privința Convenției de la Istanbul, cu mare drag v-aș trimite în scris răspunsul, pentru că e vorba despre o, o cauză foarte complicată din punct de vedere juridic. Aș putea încerca să dau un răspuns pe scurt acum. Noi am încercat să propunem un domeniu de aplicare pentru competențele Uniunii Europene cât mai extins cu putință. încă suntem în curs, însă în versiunea finală probabil domeniul de aplicare al competențelor Uniunii Europene va fi redus la competențele exclusive. Precum spuneam, negocierile sunt încă în curs. Tocmai de aceea v-aș trimite răspunsul în scris. Aș putea să revăd tot procesul pe care l-am parcurs. Deocamdată avem textul de compromis al um, proiectului de concluzie ale Consiliului în privința ratificării Convenției de la Istanbul în numele statelor membre. Avizat la Coreper, doar Polonia își reiterează poziția negativă dar nu se opune acordului. Germania, Suedia, Irlanda și Grecia au propus unele modificări în ceea ce privește mm, decizia de ratificare și de semnare. Comisia își exprimă mm, regretul în privința restrângerii domeniului de aplicare pe care îl mm, consideră a nu se ridica la înălțimea nevoilor și apoi și deciziile de semnare și, baz, și temeiul juridic uh, fac obiectul uh, unor observații din partea Comisiei și care vor fi publicate într-o declarație a acesteia. Deocamdată încă nu e foarte clar la ce Consiliu se va discuta această chestiune s-ar putea ca în Consiliul Agri cât mai repede cu putință, deci 11 mai cu alte cuvinte. Noi am încercat să urgentăm uh, în măsura posibilului aceste discuții la Consiliu. Uh, în privința temeiului juridic, precum v-am spus, uh, discuțiile sunt destul de complicate. E vorba despre dreptul penal, articolul 2 și 4. Asta în privința Convenției de la Istanbul. Doamnă Blinar, sigur că vă voi da o mână de ajutor în ceea ce privește violența la adresa femeilor. Dependența economică este, bineînțeles, periculoasă, iar uh, dovezile sunt multiple care indică faptul că dacă femeile nu devin mai independente din punct de vedere economic, dacă nu sunt ajutate să capete salarii mai mari și să devină mai puțin vulnerabile, cifrele violenței nu vor uh, scădea. e vorba despre factori foarte strâns legați unii de ceilalți. Doamnă Bjorg, ați vorbit despre flexibilitatea din, acordată în pachetul privind echilibrul dintre viața privată și carieră. Am încercat foarte greu să nu, din greu să nu definim uh, flexibilitatea Doamnă Bjork, ați vorbit pe bună dreptate de, despre potențialele capcane ale acestei flexibilități. Mm, capcanele acestea ar putea îmbrăca, spre exemplu, forma folosirii uh, locurilor de muncă cu fracțiune de normă. Mm, așa fac de obicei femeile când încearcă să combine viața de familie cu cea profesională. Însă, foarte adesea, femeile se văd uh, nevoite să muncească cu fracțiune de normă ca și cum ar lucra cu normă întreagă, dar totuși uh, salariul e de jumătate de normă. Să facem o comparație simplă. Am încercat să văd uh, cum se corelează ajutorul pentru ocupare și diferențele salariale din anumite state membre. În unele state membre se vede clar că e un fenomen uh, puternic. Cu cât lucrează mai mult, cu atât uh, câștigă mai puțin. Iar uh, explicația rezidă tocmai în aceste contracte de muncă cu fracțiune de normă. Tocmai de aceea noi nu vrem să marșăm foarte tare pe ideea flexibilității. Noi în pachet suntem convinși că părinții care lucrează și persoanele care îngrijesc, care cer astfel de locuri de muncă care se spună de flexibilitate, atunci când acestea sunt uh, disponibile, Uh, angajatorul uh, are obligația de a răspunde la această cerere. Mm, introducem o serie de măsuri de protecție mai puternice pentru cei care vor uh, să se întoarcă de la norm, jumătate de normă la normă întreagă. Deci e un domeniu în care, la care avem foarte mare grijă E vorba până la urmă de un fel de inginerie socială care ne temem că ar putea avea și uh, efecte nedorite pe care nu trebuie să le pierdem din vedere. În ceea ce privește lupta împotriva traficului de carne vie, comisarul Avramopoulos a răspuns în 3 aprilie în plenară la o întrebare similară. Oricum, uh, conlucrarea noastră este una strânsă cu Dimitri Avramopoulos. Eu uh, țin să reiterez nevoia de a avea o protecție cât mai bună, mai ales pentru persoanele vulnerabile, în speță femei și copii am încercat să introduc și pe agenda de securitate și pe agenda privind migrația. Și în regulile de la Dublin uh, veți putea vedea articolele uh, uh, consacrate tocmai unei mai bune garantări prin lege a drepturilor femeilor și copiilor aflați în poziție de vulnerabilitate și deci a femeilor și copiilor migranți. Avem și o strategie pentru anii 2012-2016 în ceea ce privește traficul de carne vie. Conform informațiilor pe care le-am primit de la colegul Avramopoulos, se, vorbește, se lucrează pe marginea unei strategii de orientare a activității Comisiei în acest domeniu. Va avea loc o consulta- a avut loc o consultare țintită în prima jumătate a anului precedent, prin intermediul rețelei raportorilor naționali cu agențiile de afaceri interne și justiție pentru și organizațiile de luptă împotriva traficului de carne vie și uh, serviciul intergrup a fost uh, implicat și au fost tratate toate domeniile de politică. Oricum, ă, colegii ă, doamnei Bjork ă, sunt rugați să-i transmită că dacă doamna Bjork dorește informații suplimentare, mi se poate adresa și le voi pune la dispoziție ce avem noi disponibil și ce ne mai poate pune la dispoziție comisarul Avramopoulos. În ceea ce privește decizia de limitare a libertăților femeilor musulmane, eu nu vreau să comentez pe marginea acestei decizii. Vă asigur că am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a încuraja statele membre și mediul de afaceri să ofere cât mai multe șanse de integrare femeilor migrante. Și femeile migrante în general, um, există un fenomen foarte interesant și anume aceste femei sunt de multe ori uh, mai educate decât bărbații migranți, însă um, posibilitatea de a folosi aceste competențe este mai redusă și deci de a accede pe piața muncii. Știu că se încearcă din răsputeri pentru a se ajunge la niște planuri de integrare eficientă. Sunt mai multe state membre cu uh, mulți uh, migranți care au um, uh, lansat astfel de programe. Din păcate, rezultatele deocamdată nu sunt prea strălucite. În fine, în ceea ce privește lipsa de ambiții sau, mă rog, insuficiența ambițiilor în privința concediului de maternitate, da, înainte de a ne finaliza lucra pe, lucrul pe pachetul privind echilibrul între viața privată și um, viața profesională, am încercat să transferăm unele dintre uh, dispozițiile privind concediul de maternitate în acest pachet, însă ne-am dat seama că aceasta ar putea constitui un, uh, un băț în roatele întregului pachet și că s-ar putea așa să punem întregul pachet pe butuci și așa că am renunțat. Am încercat să simplificăm chestiunea egalității de gen în toate inițiativele comisiei. Nu v-aș putea spune acum dacă în ceea ce privește justiția climatică și strategia privind schimbările climatice există ceva, însă în ceea ce privește pachetul energiei ne-am implicat foarte tare. S-a vorbit foarte mult despre modul în care ar trebui protejați cetățenii vulnerabili în noul pachet privind energia. Așa cum am mai spus, uh, când vorbim despre categoriile vulnerabile, ne referim în uh, mare parte la femei, pentru că, din păcate, acestea sunt uh, cele mai vulnerabile în Europa. Formularea prin care cerem statelor membre de a defini sărăcia energetică și categoriile, grupurile vulnerabile, deci această formulare, această cerere la adresa statelor membre este una foarte fermă. În ceea ce privește echilibrul dintre viața privată și cea profesională și măsurile non-legislative legate de finanțare, noi vom recomanda statelor membre să reprogrameze în măsura posibilului uh, propriile strategii pentru a se asigura că sunt mai mulți bani în uh, Fondul Social European și Fondul European pentru Dezvoltare pentru serviciile sociale. Cred că aceste mm, sisteme de finanțare ar trebui să fie mai flexibile unele programe datează din 2012 pentru această program, perioadă de programare și cred că din când în când e bine să privești lucrurile dintr-o nouă perspectivă, din, uh, prin prisma noilor nevoi și noi realități pentru reprogramare financiară. Noi asta recomandăm statelor membre. Acum statele membre vor face și ele ce pot, pentru că situația diferă de la un stat la altul. Însă noi vom cere statelor membre, mă, mă rog, le vom explica de ce trebuie să facă acest lucru, pentru că finanțarea europeană trebuie să se bazeze întotdeauna pe o analiză foarte temeinică, costuri vis-a-vis -vis de beneficii. Noi recomandăm așadar statelor membre să folosească metoda de calcul pentru definirea costurilor, dar și pentru definirea beneficiilor sociale și macroeconomice. Astfel, uh, va exista o marjă suficientă pentru investirea de bani europeni în serviciile sociale. Scuze, m-am cam lungit, am picat în propria mea capcană. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru răspunsuri, dar avem două noi înscrieri la cuvânt. Now it will be uh, show, show, show uh, a little bit because you have only 10 minutes as I now. Yeah, okay. One minute. Yes, yeah, okay, yeah. Da, doar un minut, spune doamna președinte. În ceea ce privește dreptul lucrătorilor și prelungirea programului de muncă, cu toate consecințele, ne obligă să ne sporim eforturile pentru a asigura că toți lucrătorii vor avea parte de un uh, program de muncă, de un timp de muncă mm, echitabil. Un uh, timp de odihnă adecvat ar trebui să ducă și la scăderea problemelor psihosociale, cum ar fi stresul. Uh, experții din Agenția Europeană pentru Sănătate la locul de muncă au publicat o serie de statistici foarte îngrijorătoare. Conform acestora, printre primele, prima, printre primele motive ale absenței de la muncă se află tulburările uh, musculoscheletale și stresul. Ori stresul foarte adesea se datorează condițiilor de muncă. Cauzele acestor uh, patologii de, patologii de multe ori sunt considerate drept a fi private, când de fapt e vorba despre cauze profesionale. Doamnă comisar, care sunt măsurile pe care le veți întreprinde pentru a asigura, de fapt, echilibrul între viața profesională și cea de familie, astfel încât bunăstarea lucrătorilor să fie garantată și pentru a le uh, face ca um, odihna să fie respectată la locul de muncă. Vă mulțumesc. Permiteți-mi să comentez pe marginea câteva, câtorva dintre propunerile legislative și non-legislative ale Comisiei, ce tocmai ne-au fost prezentate. Da, e vorba de un pachet destul de ambițios, după părerea mea. Doamnă comisar, ați spus că nu o să fie ușor ca statele membre să adopte acest pachet Uh, chiar dacă unele state membre au deja programe chiar mai ambițioase decât ce propune Comisia acum. Îmi place propunerea Comisiei în privința concediului uh, parental. Sunt de acord de asemenea cu perioada de netranziție, pentru că să nu uităm ce important este îngrijirea copiilor și, într-adevăr, această importanță trebuie subliniată în permanență. Unele state membre refuză să-și asume această datorie. Dar, totuși, statele membre trebuie să înțeleagă că este esențială sprijinirea părinților și a familiilor. Ideea de concediu de cinci zile pentru îngrijirea familiei este o idee foarte bună, precum și uh, plătirea acestui uh, concediu la nivelul concediului de sănătate. Nu doar pentru îngrijirea copiilor, ci și a rudelor și apropiaților. Ați vorbit despre suma uriașă pe care o pierde Uniunea Europeană an de an din cauza uh, neimplicării femeilor pe piața muncii. E vorba despre sute de miliarde de euro. Dar care sunt uh, costurile estimate al, uh, ale faptului că nu se mai nasc suficienți copii? Pentru că în acest ritm demografic Uh, problemele vor fi foarte mari și cred că problema demografică este de fapt cea mai mare problemă cu care se va confrunta Europa în curând. Nu o să fie ușor, cu siguranță, să impuneți toate aceste măsuri, dar totuși Comisia Europeană nu uh, consideră copiii ca pe o valoare în sine, dar oricum descoper niște lucruri interesante în propunerea noastră. On the working time. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc tare mult în ceea ce privește timpul de lucru. Avem, uh, am lansat consultările cu uh, părțile, cu partenerii sociali pe marginea directivei privind timpul de lucru această directivă ține de portofoliul doamnei Tyson. Deci, iată, consultările au început, discuțiile au început. Această directivă nu ține de mandatul meu, dar uh, Marianne Thyssen se ocupă de acest subiect Consultările au început pe 26 aprilie și ar trebui, conform regulilor, să se încheie după 8 săptămâni. Sunt de acord cu dumneavoastră. Povara adusă cu sine de timpul uh, de lucru Uh, prelungit uh, este imensă și tocmai de aceea am venit cu acest pachet privind echilibru între viața profesională și cea privată. E nevoie de genul acesta de prevederi, uh, în special în secolul 21, când există posibilitatea ca cele două vieți, cele două tipuri de responsabilități să, să fie să fie echilibrate. Asta ne dorim noi prin pachetul nostru. În ceea ce privește tendințele demografice, da, suntem conștienți de aceste tendințe demografice și tocmai de aceea am venit cu această propunere de concediu parental plătit nu-i uh, sigur că stimulentul acesta al plății îi va încuraja neapărat uh, pe toți cei uh, implicați. Dar s-ar putea să fie un factor important pentru unii, pentru cei care vor să se implice în creșterea copilului, pentru femei, în primul și în primul rând, care sunt ele adeseori puse în uh, fața uh, a situației de a alege într-o carieră care să fie remunerată și uh, um, o carieră de mamă și doar atât. Aștept cu nerăbdare discuțiile în Parlamentul European pe tema aceasta. Sper că uh, discuțiile acestea vor fi mai încurajatoare și mai binevoitoare decât uh, cele pe care le-am purtat cu statele membre, dar în orice caz sper că acest pachet să fie adoptat cât mai curând cu putință. Doamnă comisar, vă mulțumim pentru prezență, pentru prezentare, pentru răspunsurile la întrebări. Vă mulțumesc și eu din tot sufletul. Dear colleagues, it was the uh, last Stimați colegi, acesta a fost ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezență. Ne revedem mâine dimineață la ora 9. La ora 9 avem ședința coordonatorilor și la 9 și jumătate va începe ședința ordinară. Vă mulțumesc foarte mult. O seară plăcută!